exprimând mulțumirile mele pentru doamna Macovei și toți raportorii din umbră pentru munca lor intensă la acest dosar. Acest uh, raport uh, arată poziția Parlamentului în mod foarte clar și mă bucur că Parlamentul sprijină obiectivul general al Comisiei și anume de a crea un pachet european care va putea face diferența în lupta împotriva uh, fraudei, uh, împotriva fondurilor europene și mă angajez să creez în 2000, până în 2016 Crearea parchetului european uh, va permite o schimbare în modul în care se luptă împotriva fraudelor, împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, dar încă um, nu uh, am ajuns la capăt. Negocierile sunt încă în curs în Consiliu și sunt foarte complexe. Încercăm să facem tot ce ne stă în putere pentru a asigura independența și eficiența parchetului european și voi vorbi despre EPPO, vorbând de acest parchet european. Doresc să vă mulțumesc pentru faptul că ați sprijinit o procedură de numire deschisă și transparentă pentru membrii parchetului european. În plus, cred că e nevoie de reguli clare privind competențele naționale, dar și competențe um, foarte uh, importante pentru parchetul european. Uh, Munca parchetului european trebuie repartizată pe baza unor criterii obiective și procedurile sale trebuie să respecte tratatele, Carta Drepturilor Fundamentale și Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Și cred că vom rămâne cu toții deschiși, deci uh, nu uh, vom aplica un șablon pentru acest parchet european și nu uh, soluții gata găsite pe care să le aplicăm ca atare. Comisia are dubii dacă regimul de anchetă transfrontalier al pachetului european trebuie uh, să urmeze modelul uh, directivei Ordinului European de Anchetă. Aici acesta va fi util, este utilă în cooperare între statele membre, dar nu va fi neapărat potrivită unui parchet european uh, care va funcționa ca un birou unic european. După părerea noastră, transferul, transferul de competență pentru a ancheta și a urmări frauda împotriva fondurilor europene are nevoie de un regim sui generis pentru anchetele transfrontaliere ale parchetului european, respectând drepturile procedurale și carta. Trebuie să reflecte nevoile sale operaționale și deci să pornească de la instrumentele tradiționale de cooperare interguvernamentală, mai ales în ceea ce privește motivul pentru refuz, dar și regimul de autorizare judiciară în domeniul justiției, în care va funcționa parchetul european ca organism european unic și indivizibil, nu trebuie să se aplice autorizațiile judiciare pentru măsurile de anchetă. Același lucru este valabil și în cazul propunerii că ca Curtea de Justiție să acorde controlul judiciar asupra actelor pachetului european. Cu siguranță aceasta ar fi o povară excesivă pentru curte. Nu e vorba doar de 10 sau 20 de cazuri pe an, e vorba de sute de cazuri, dacă nu mii de cazuri. Tratatul ne cere să creăm un sistem specific, adaptat naturii specifice a parchetului european. Ceea ce am propus noi respectă dreptul protecției judiciare eficiente și poziția instituțională a Curții de Justiție

următorul vorbitor în numele grupurilor pentru un minut și jumătate doamna grle. doamnă președinte doamnă comisar dragi colegi avem acum o dezbatere pe un subiect foarte important și lipsește cea mai importantă parte uh, din această conversație. Consiliul, de ce președinția letonă nu e de față? De ce nu vine la această dezbatere pentru a-și pune punctul de vedere? E una dintre puținele posibilități uh, uh, de a face asta. Parchetul european nu este un subiect tratat într-o manieră exhaustivă la Consiliu. Trebuie să amintim Consiliului că noi avem nevoie de autoritate eficientă, nu avem nevoie de autoritate care să uh, ia cu greu decizii și care să nu își respecte mandatul, și anume să combată criminalitatea transfrontalieră. Sunt dezamăgită de ceea ce se întâmplă. Eu sunt coraportor pentru uh, tot ceea ce ține de chestiunile materiale care vor, avea de care vor face obiectul mandatului parchetului european, dar ne este greu să progresăm cu acest subiect la nivelul statelor membre. Uh, vedem că pe uh, acest, în acest domeniu nu există competențe europene, dar până la urmă există multe tipuri de criminalitate transfrontalieră. Să sperăm că nu vom fi de acord cu un temei juridic care să nu țină cont de TVA, de valoarea adăugată, pentru că până la urmă există foarte multe cazuri de fraudă cu TVA și iată că a susit momentul să facem ceva. Acest dosar este într-un stadiu dramatic, de aceea e important ca Consiliul să vină în direcția noastră pentru a putea purta o dezbatere. Mulțumesc. Acceptați un cartonaș albastru, doamna Gresle? Da. Doamna Van Stork are cuvântul. Doamna Gresle, salut faptul că, așa cum am înțeles eu, um, nu sunteți de acord cu un mandat neclar al parchetului european, dar sunteți de acord, e necesar un parchet european pentru criminalitate transfrontalieră? Nu uitați, Uniunea Europeană nu este un stat în sine, deci nu poate să aibă un parchet. Asta e opinia mea. Explicați-mi puțin, poate v-am înțeles eu greșit. Uniunea Europeană nu este un stat, nu poate să aibă un parchet național în niciun domeniu, nu-i așa? Doamnă von Storch, noi uh, știm că avocatura e domeniul dumneavoastră. Eu sunt Petru, pentru uh, funcția procuror. Există un uh, mandat prin tratatul de la Lisabona, indiferent de opinia dumneavoastră. Trebuie să avem parchetul european. Va veni un parchet european, avem un temei juridic pentru asta. Avem nevoie de un șef care să adune toate acuzațiile și toate plângerile. Pentru asta e aici Uniunea Europeană. Mulțumesc. Dragi colegi, sunt cereri de cartonașe albastre, voi accepta un cartonaș per vorbitor. Nu avem chiar întotdeauna nevoie de cartonaș albastru. Trecem la următorul vorbitor înscris la cuvânt. Trei minute, doamna Kaufmann. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Cât de mari sunt daunele pentru bugetul european și implicit pentru contribuabilul european din cauza fraudei și a înșelăciunii? Nu se știe. 500 de milioane de euro sau 2 până la 3 miliarde de euro. Acestea sunt estimările. Știm însă sigur un lucru. E necesar să îi urmărim pe acești infractori, pentru că la ora actuală acest domeniu lasă mult de dorit, în plan național și nu numai. A sosit momentul să creăm un parchet european, așa cum e stipulat în tratatul de la Lisabona, doamna von Stoș poate să se documenteze, să citească puțin tratatul și să afle. E vorba de un parchet care să aibă funcții concrete care să urmărească uh, infracțiunile care aduc atingere bugetului european. Nu sunt mici delicte. Uniunea Europeană trebuie să acționeze pentru a-și apăra interesul propriu și, în același timp, pentru a apăra pe cetățeni. Totodată, grupul meu politic este pentru introducerea funcției de procuror european. Doar așa vom putea să protejăm interesele financiare ale Uniunii Europene și doar așa am putea proteja spațiul juridic european. La ora actuală, statele membre negociază modul în care totul va căpăta un contur, iar la final decizia se ia în unanimitate. Pe acest subiect, Parlamentul nu participă prin procedura ordinară legislativă, dar Consiliul trebuie să, să știe, chiar dacă ne încântă astăzi prin absență, că are până la urmă nevoie de acordul acestei instituții. Tocmai de aici e, uh, vine și raportul acesta interimar pe care îl dezbatem într-un moment oportun. Transmite mesaje clare statelor membre și negociatorilor șefi în numele grupului meu politic spun următorul lucru. Noi nu scriem un cec în alb statelor membre pe acest subiect. În primul rând, noi vrem un pachet european independent de toate influențele statelor membre. Pentru asta nu e nevoie doar de o procedură transparentă de selectare a procurorilor, e nevoie ca Parlamentul să fie implicat în tot ceea ce înseamnă selecție de personal. În al doilea rând, vrem o delimitare a competențelor foarte clară între tot ceea ce înseamnă uh, parchet european și autorități naționale. Și în al treilea rând, maniera de lucru trebuie să fie una eficientă. La fel de important este tot ceea ce, ce ține de procedură. Bineînțeles, procedură care să asigure protecția datelor cu caracter personal. În unele capitale, se discută despre acest subiect și părerea este că funcția de procuror european este una cu normă parțială pe lângă ceea ce se întâmplă în plan național. Fals. Aceste mesaje sunt false. Și vreau să spun foarte clar, acum la final, că de această viziune, de acest ultim subiect ilustrat, va depinde acordul sau dezacordul nostru. Există un cartonaș albastru pentru dumneavoastră. Chiar dacă sunt mai multe cereri de întrebări prin cartonaș albastru, eu voi uh, accepta doar unul. Domnule Iurec, aveți doar 30 de secunde. nu dysponuje jadnemi. Domnul președinte, Uniunea Europeană nu are un buget propriu. Vorbim de contribuțiile cetățenilor și ale statelor membre. Nu vă temeți cumva, nu credeți că separarea între parchet european și parchetele statelor membre va limita eficacitatea reacției acestui parchet european. Nu e vorba de un nou tip de centralizare? E chiar, e chiar, e e chiar invers. Așa cum a spus și doamna raportor, multe state membre nu fac o anchetă eficientă și până la urmă e vorba de sume extraordinare care fac obiectul înșelăciunii și al fraudei. Sunt bucuroasă, trebuie să recunosc, de faptul că pentru lupta împotriva uh, pentru combaterea fraudei la nivel european se creează acum acest parchet european pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii. Domnul Kirkhope. Uh, Mulțumesc. Toți suntem de acord că combaterea fraudei trebuie să fie o prioritate politică, pentru că frauda subminează democrațiile noastre și libertățile, dar putem ameliora instrumentele numeroase pe care le avem deja la dispoziție, OLAF, Eurojust, Europol, Directiva PIF și așa mai departe. Nu trebuie să acordăm mijloace, resurse, inclusiv financiare mai multe pentru noi instrumente. Cred că Comisia ar trebui să consolideze punerea în aplicare a instrumentelor pe care le avem. Combaterea fraudei uh, se face cel mai bine prevenind-o, blocând-o din rădăcină, simplificând regulile din diversele sectoare al ale bugetului UE și a limita supradimensionarea acestui buget. O altă lege, o altă agenție, o nouă politică uh, care propune un model unic pentru Uniunea Europeană. Aceasta nu e cea mai bună soluție. Mulțumesc, spune președinta. Domnule Kirchhoff, acceptați un cartonaș albastru? Uh, Mr. Iacovici. Domnul Iacovici zahvaljujem se gospodinu što je prihvatio plavu kartu. Vă mulțumesc. Mulțumesc că mi-ați acceptat cartonașul. Întrebarea mea e următoarea. Cum vom controla banii care vin de la Uniunea Europeană și nu doar în statele membre? Ce se întâmplă cu banii europeni care ajung în terțe state? State candidat, de exemplu, care sunt finanțate cu fonduri europene. Și o întrebare și către doamna Macovei. E corect că cel care dă banii are dreptul de a face un control pentru cheltuirea acestora și uh, poate da sancțiuni dacă uh, cheltuirea banilor nu a fost una corectă? Întrebarea este către domnul Kirkhope. Nu știu dacă am fost limpede sau nu, dar deja avem un număr considerabil de agenții disponibile și funcționale. Aș fi primul să critic aceste agenții uh, le critic în mod regulat, pentru că eu nu cred că întotdeauna își fac treaba așa cum trebuie. Sigur, protejarea banilor europeni și a resurselor europene e o prioritate, dar nu spun că această idee și această nouă agenție va aduce vreo diferență vis-a-vis -vis de nevoile și capacitățile celorlalte agenții de da, a-și îndeplini obligațiile. Haideți să ne concentrăm pe ce avem acum și să facem ca astea să meargă bine. Mulțumesc pentru două minute acum domnului Michel. Oui, madame euh, la Doamnă președinte, adoptând acest raport, Parlamentul European transmite un mesaj foarte clar Consiliului, pentru că spunem da parchetului european, dar spunem nu unei structuri birocratici costisitoare, ineficiente și dependente de statele membre, care foarte des se ascund în fața principiului de suveranitate, domnule Kirchhoff, pentru a nu face nimic. Lupta împotriva fraudei este o chestiune de etică. Pentru a consolida statul de drept și pentru a pune capăt situației de impunitate, așa cum se întâmplă încă prea des, Europa trebuie să-și apere propriile interese financiare fără a depinde de bunăvoința statelor membre. Parchetul european va oferi Uniunii mijloacele de a fi la înălțimea ambițiilor și uh, nu vor permite celor care elogiază lupta împotriva fraudei în public, dar doresc controlul asupra uh, unor astfel de organe. Parchetul european ar putea aduce o adevărată valoare adăugată și mă bucur că Parlamentul European propune în acest raport o serie de măsuri concrete în acest sens. Independența înseamnă, mai ales, așa cum a spus domnul Kaufmann, ca în procesul de desemnare a procurorilor să se repartizeze competențele și structura parchetului european cu camere formate din mai mulți procurori care să aibă o putere reală. Amintesc Consiliului că Parlamentul European va avea ultimul cuvânt în acest dosar și ar fi oportun să țină cont de punctul nostru de vedere. Mulțumesc, domnule Michel. Aveți o întrebare cu cartonașul albastru din partea domnului Ujazdovski, cred, chiar dacă nu sunteți la locul dumneavoastră. Acceptați mai întâi, domnule Michel, această întrebare? Mulțumesc. Vă rog, aveți 30 de secunde, domnule Uiașdovski. Doamnă președinte, mă mir ascultând intervențiile, inclusiv intervenția domnului Michel, că există atât de multă neîncredere față de, de statele membre. Foarte concret, întrebarea mea este următoarea. Acest regulament privind parchetul european nu poate fi aprobat fără acordul tuturor statelor membre, conform tratatului. Dacă sunteți pentru o, o soluție uh, impusă de la centru și aveți atâta neîncredere în statele membre, doamna președinte îl întrerupe pe vorbitor spunând că trebuie să fie foarte strictă Uh, vorbitorul spune termen imediat. Președinta continuă. Îmi pare rău, fiecare coleg are doar 30 de secunde și știți acest lucru la început. Domnule Michel, nu știu dacă ați înțeles uh, întrebarea. Întrebarea este, de fapt, dacă uh, nu am încredere în statele membre. Nu am încredere în anumite state membre, evident, pentru că o serie de dosare de fraudă sunt blocate uh, în așteptarea unei uh, judecări în statele membre care de multe ori nu fac decât să-și promoveze propriile interese, propria viziune și propria suveranitate pentru a permite unora să scape de justiție și practic permit impunitatea. De aceea sunt pentru centralizarea uh, acestor anchete pentru a se face justiție în același fel pentru toți. Dragi colegi, spune doamna președinte, ca de obicei, timpul este limitat și regula este că pentru întrebări și răspunsuri se dau 30 de secunde. Are cuvântul acum doamna Cari. Er Mulțumesc. E de necrezut că în această propunere se spune că sunt 11 state membre care au folosit cartonașul galben pentru că se tem de încălcarea principiului subsidiarității se sublinează că statelor membre le e greu să fixeze priorități când e vorba de anumite ofense individuale. Nu e vorba doar de cooperarea între procuratură și statul membru, e vorba despre un parchet european care să aibă prerogative exclusive. Parlamentele naționale au motive justificate de îngrijorare. Mandatul parchetului european ar putea merge dincolo de tot ceea ce se dorește în plan național, ar trebui să respingem așadar întregul proiect. Mulțumesc. Un minut, domnul Albrecht. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Erstmal Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să mulțumesc doamnei raportor Macovei pentru munca asiduă. E important să avem un rezultat prin acest raport intermediar care să meargă mai departe la Consiliu. Noi aici nu suntem în codecizie. La final trebuie doar să votăm cu da sau nu. Semnalul e unul clar. Statele membre din nou sunt absente de la dezbatere. Noi transmitem un mesaj. Dacă nu ajunge acest mesaj la Consiliu, dacă nu preia Consiliul modificările propuse, atunci oricum Parlamentul nu va putea acorda la final un aviz favorabil. Statele membre trebuie să știe asta. Apoi, e clar că în această instituție există o majoritate confortabilă pentru crearea unui asemenea parchet european. Cerem asta, dar în condiții și după niște criterii corecte, după proceduri corecte, pentru a fi cât se poate declar care este mandatul acestui parchet european. Mulțumesc, aveți un cartonaș albastru. Doamna von Storch, acceptat provocarea? Poftiți, vă rog, 30 de secunde. Domnule Albrecht, salutați introducerea unui parchet european, mai ales pentru că în anumite state membre există o problemă cu frauda banilor europeni și anchetarea acestor fraude. E adevărat că Uh, avem pentru asta nevoie de o nouă autoritate europeană care să nu fie cuplată uh, niciunui stat, pentru că avem câteva probleme doar în câteva state individuale. Nu știu de ce salutați acest proiect, pentru că se aduce atingere suveranității statului. Mie se pare că această atingere este una cât se poate de gravă. Mulțumesc. Un răspuns în 30 de secunde, spune președinta. Doamnă Ștorș, Întrebarea dumneavoastră e plină de lacune judiciare. Nu cunoașteți dreptul uh, sau noțiuni de drept. Uniunea Europeană a fost creată tocmai pentru că e partajată suveranitatea statelor. Ne asumăm împreună răspunderea. Același lucru e valabil și în plan internațional. Sau sunteți de părere că o curte internațională uh, e mai degrabă un pas înapoi sau că astfel, uh, prin faptul că există tribunale internaționale, se duce atingere uh, funcțiilor statului? Ba din potrivă. Urmează doamna Ferreira. Mulțumesc, doamnă președinte. Lupta împotriva corupției și criminalității și angajamentul pentru folosirea corectă a resurselor publice um, stă la baza convingerilor uh, mișcării 5 uh, stele. Tocmai de aceea suntem pentru crearea unui uh, parchet european independent de puterea politică pentru a ne permite să depășim ineficiențele actuale care favorizează impunitatea și care permit frauda împotriva banilor contribuabililor europeni. Consiliul, din păcate, nu e prezent aici azi, dar am amintim că un parchet european are nevoie de o bază juridică solidă pentru a funcționa și de aceea sperăm că directiva uh, va fi adoptată rapid uh, cu o listă de delicte clar definite, inclusiv fraudele TVA. Credem că este foarte important să se uh, extindă uh, raza de acțiune a parchetului european și la alte acte decât apărarea intereselor financiare ale Uniunii, conform articolului 86 din tratat, extinzându l la lupta împotriva criminalității organizate și toate tipurile de rețele de tip mafiot. Mulțumesc. Thank you. For one minute, Mr. Philip. Mulțumesc, domnul Filipot via la Prin metoda clasică a micilor pași, Bruxelles propune crearea unei justiții europene care să pună mâna pe sistemele judiciare ale statelor membre, obiectivul pe termen lung fiind, bineînțeles, ca așa zis, a justiția europeană să fie atotputernică și să înlocuiască complet justițiile naționale. Atunci va trebui consolidat un drept supranațional care să șteargă dreptul francez și toate drepturile naționale pe termen lung. Justiția e una din funcțiile consubstanțiale a noțiunii de stat, însă iarăși din antichitate și până azi a retrage această, acest nucleu și a părăsi cetățeanul singur, fără nicio legătură cu propriul său popor, cu democrația, e o amenințare internă. Justiția în Franța este și va trebui întotdeauna să fie făcută așa cum scrie în hotărârile noastre judecătorești, în numele poporului francez, în fața criminalilor și armelor care trec dintr-o țară europeană în alta fără cea mai mică problemă, trebuie să uh, punem niște frontiere și să cerem judiților noastre să coopereze la nivel internațional. Parchetul european, acest monstru birocratic, e un proiect inutil și antidemocratic. Thank you. A blue... Mulțumesc. Un cartonaș albastru din partea domnului Negrescu. L acceptați? Oui. Yes. J'ai entendu uh, votre prise de parole V-am ascultat și trebuie să vă spun că în ce privește România și uh, Bulgaria s-a creat MCV și asta ne-a ajutat să ne consolidăm justiția. Însă justiția nu are culoare politică și nu are nici naționalitate. Credeți că justiția europeană nu poate să trateze lucrurile în mod corect? Credeți că justiția are o naționalitate? Eu nu cred asta. Care este opinia dumneavoastră? Credeți că nu poate exista o justiție corectă la nivel european? Eu cred că justiția face parte, la fel ca și frontierele, bugetele, moneda, fac parte din atributele esențiale și primare ale fiecărui stat. Și din momentul în care nu există un popor european, nu poate exista nici justiție europeană, așa cum nu ar trebui să poată exista nici monedă europeană, drept supranațional european, buget european, superior bugetului național și așa mai departe e un element esențial și consubstanțial suveranității naționale, suveranității popoarelor. Iar dacă justiția este detașată de realitatea popoarelor, atunci președinta întrerupe. Mulțumim. Următorul vorbitor, pentru un minut și jumătate, domnul Zver. Mulțumesc. În primul rând, felicitări doamnei Macovei pentru întreaga activitate pe acest dosar. E o decizie istorică aceea de a crea un parchet european. Am aflat deja câți bani se pierd, câți bani pierdem noi și contribuabilii noștri an de an. Uniunea Europeană nu este suficient de eficientă în combaterea fraudei. Doar o treime din toate în instanță doar uh, într-o treime, treime din toate cazurile se ajunge la sancțiuni concrete. Avem nevoie de parchetul european pentru a purta lupta corect. Și pentru asta e nevoie de un regim sui generis. Dacă va fi un alt monstru birocratic, bazat pe coordonare, să știți că nimic nu se va schimba. Parchetul european are nevoie de legitimitate și va primi legitimitate doar cu ajutorul Parlamentului European. Trebuie să ținem cont de activitatea OLAF Eurojust Europol și să facem acest lucru în cadrul unui temei juridic corect pentru parchetul european. Domnule Zver, avem un cartonaș albastru pentru dumneavoastră. L acceptați? Doamnă Țani. Yes, you have the floor, Mr. Sani. Domnul Sani, mă scuzați, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul. De fapt, întrebarea mea e una pe care i-aș fi adresat-o doamnei Gresel, dar se potrivește și pentru dumneavoastră. Până ce vom, nu vom avea un parchet european, va exista fraudă în continuare. Dacă e implicat în corupție guvernul unui stat, e adevărat pentru țara mea, înainte să apară acest parchet european, ce propuneți să facem în acest interval? Mulțumesc. 30 de secunde pentru răspuns. Parchetul european ca și un, o instituție sui generis, ar prea întâmpina asemenea situații. Când un stat membru nu reacționează corect, când nu combate, nu luptă împotriva corupției. 31% din recomandările OLAF sunt preluate de statele membre. Un procent mic. Întrebarea este câte dosare sunt de fapt finalizate poate chiar mai puțin de 31%. Avem nevoie de parchetul european. Mulțumesc. Un minut. Domnul Niedermüller. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony, eh, az egyik korábbi felszólalóval szem. Mulțumesc, doamnă președinte. Unul dintre antevorbitorii mei a spus un lucru cu care nu sunt de acord. Avem mare nevoie de un parchet european mai ales pentru că în multe state membre există probleme mari în administrarea fondurilor europene. Există multă corupție și uh, această proastă administrare a fondurilor subminează uh, competențele uh, instituțiilor, uh, dar uh, și uh, Uh, nu permit utilizarea eficientă a banilor contribuabililor. Deci avem nevoie de un parchet european, de un parchet complet independent față de statele, statele membre, pentru că știm că anumite state membre nu doresc să respecte regulile comune și nu doresc să participe la lupta împotriva corupției, de aceea e nevoie de un parchet independent. Mulțumesc, are cuvântul doamna Stevens, un minut voorzitter, beste collega's. Ik ben voorstander van... Mulțumesc. Eu sunt pentru o combatere eficientă a fraudei și o cheltuire corespunzătoare a banilor publici. Asta totuși nu înseamnă că constituirea unui parchet european ca birou uh, european independent e bună, pentru că avem deja Eurojust, care se ocupă de cooperarea judiciară, avem OLAF, care tocmai trebuie să combată frauda administrativă și pentru a combate a, tocmai în mod mai eficace acest fenomen. Ar însemna să cheltuim noi bani publici. Dacă ne uităm la articolele corespunzătoare din tratat, vedem că ar trebui să luăm prevederile care întemeiază activitatea Eurojust, apoi directiva PIF care vorbește despre infracțiuni, e încă în faza de negocieri în trilog și cred că uh, momentul în care vine propunerea comisiei e greșit. Care ar fi utilitatea unei serii de recomandări pentru Consiliu? Asta ar fi precondiția oricărui acord din partea noastră. Vă mulțumesc. Mulțumesc pentru nici jumătate acum, domnul Darmouth. Uh, mulțumesc. Ieri, președintele francez a spus că Franța niciodată nu va autoriza o modificare a sediului Parlamentului. Deci uh, vom uh, face pentru totdeauna naveta la Strasburg. O risipă care ar trebui să facă obiectul parchetului european, în primul și în primul rând. Dar nu se va întâmpla așa ceva, bineînțeles. Președintele Franței poate să rămână la fel de autosuficient. Acest raport este și el uh, unul autosuficient, lipsit de democrație. Se știe prea bine că propunerea pentru un parchet european nu va fi una acceptabilă la nivelul guvernelor naționale. 40, 14 măscați parlamentele naționale și-au anunțat vetoul. Dar s-a introdus o clauză, disgrațios chiar, pentru ca statele membre, via operarea consolidată, să urmărească, obiectul, să urmărească obiectivul parchetului european. Deplâng acest lucru. Ne aducem aminte de frauda cu uh, fondurile europene, uh, în aparență 3 miliarde de euro pe an. Uh, dar până la urmă, Uniunea Europeană se confruntă cu un parazit. Și e un parazit care se hrănește cu banii ai contribuabilului. Fondurile europene nu fac altceva decât să financeze uh, să financeze corupția europeană. E un cal troian și nu va face altceva decât să răpească din suveranitatea națională. Acceptați un cartonaș albastru? Da, doamnă Gresler, 30 de secunde. Domnule Dartmouth, președintele francez apără dreptul european, pentru că e în tratat faptul că Strasburgul e sediul Parlamentului. Deci când transmit acest mesaj, se bazează pe cadrul legislativ european. Sunteți sau nu de acord? Um... Întrebarea a fost pusă cu grație, dar uh, partidul meu deplânge faptul că legea europeană e uh, pusă deasupra legii britanice, unde sistemul este superior. Dacă ia cineva în serios Parlamentul European, nu știu, dumneavoastră știu că îl luați în serios, așa este, dar eu nu-l iau în serios, e o pierdere, o risipă de bani. Mă uimește faptul că cineva l-ar sprijini pe președintele Franței în această atitudine a sa plină de disgrație cu naveta la Strasburg. 30 de secunde a fost timpul. Noi suntem uh, democratici în uh, alocarea timpului de vorbire. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Maier. Mulțumesc, doamnă președinte. Plătim la cererea Bruxelles, facem reduceri la cererea Bruxelles și cuvânt vom urmări la, în justiție la cererea Bruxelles. Dar eh, nu vă e suficient un eh, drapel european, o, o monedă europeană și un uh, imn european? Uh, Uh, vă trebuie și un parchet european. Um, se dorește deja extinderea prerogativelor parchetului european uh, dincolo de frauda de la fondurile europene. Se dorește și lupta împotriva terorismului, împotriva criminalității transfrontaliere. Uh, Uniunea Europeană nu trebuie să se implice aici. Aici nu e vorba de lupta împotriva fraudei sau terorismului. E vorba de putere. Statele Unite ale Europei Uh, iau tot locul și nu mai este loc pentru statele naționale. Ar fi bine că colegii mei olandezi se gândească bine la asta mâine. Are cuvântul acum doamna Chinici. Mulțumesc, doamnă președinte. Crearea unui parchet european este una dintre inițiativele legislative cele mai ambițioase din ultimii ani în lupta împotriva fraudei uh, din fondurile europene. Mulțumesc doamnei Macovei pentru tot ceea ce a făcut, pentru că eu cred că Parlamentul trebuie să-și facă glasul auzit, trasând linii care să trebuiască să fie respectate pentru a bună funcționarea parchetului mai ales să se garanteze independența parchetului și a tuturor membrilor uh, săi față de statele membre pentru a fi eficient, parchetul european nu trebuie să-și suprapună misiunile cu statele membre, să aibă mecanisme de anchetă eficace. În fine, trebuie să respecte drepturile anchetaților uh, și acuzaților în toate fazele procedurii. Mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Iașdowski. Pani în szanowni koledzy, w tej sprawie trzeba postawić. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, cred că Trebuie să fim foarte judicioși când tratăm această temă, cum am spus și în dezbaterea mea cu domnul Michel. Trebuie să respectăm statele membre întâi de toate și diversele lor tradiții juridice. Iată de ce nu pot să accept acest raport al doamnei Macovei, pentru că el merge împotriva convingerilor mele. Dacă nouă state membre au depus cartonașul galben vis-a-vis -vis de această inițiativă de creare a parchetului european, vă reamintesc că trebuie să existe unanimitatea statelor membre pentru ca noua idee să fie adoptată. Cu toate acestea, în raportul nostru, noi dorim să creăm un organ foarte centralizat, superior statelor membre și parchetelor naționale și un parchet european care ar avea două competențe, nu doar combaterea fraudei, ci și lupta împotriva criminalității transfrontaliere organizate. Acesta ar fi trebuit să fie al doilea pas în construirea acestui parchet european. Iar dumneavoastră, dragi colegi, mergeți spre lărgirea acestor competențe, însă în final nu va exista niciun parchet european pentru că el este prea centralizat. Mulțumesc, spune președinta, pentru un minut. Acum, doamna Regner. Es wird bereits über zehn Jahren über de 10 ani se discută despre necesitatea creării unui parchet european. Consiliul nu este de față și mai sunt și alții care au uh, dubii. Vă amintiți de situația porumbului grecesc. Statele membre au uh, obligația de a proteja interesele europene ca și interesele naționale. Crearea parchetului european este foarte importantă. Interesele financiare ale Uniunii Europene trebuie protejate, trebuie combătută corupția și cred că este logic pentru toate statele membre și aș vrea să mă adresez celor sceptici. Am luat notă de criticile exprimate. Avem tratatul de la Lisabona, care se referă la combaterea faptelor care aduc atingere intereselor Uniunii Europene și vreau să o felicit pe doamna Macovei pentru tot ce a făcut. Domnul Iurec. Fundamentem Uniunii Europeiske. Mulțumesc, doamna președinte. statul națiune e soclul Europei. Nu putem contesta acest lucru. Admiter contestăm cooperarea între statele noastre. Am fi privați de părți contractante în cadrul Uniunii Europene. Uh, am văzut în ce fel s-a schimbat caracterul UE. La început uh, trebuia să fie Uniunea noastră un instrument pentru comerț, iar astăzi devine un instrument bugetar. La fel se întâmplă și pentru parchetul european. Uh, antevorbitoarea a, uh, tocmai a citat articolul 86 al tratatului, dar articolul 4 al TFUE prevede extinderea competențelor, potențiala extinderea competențelor acestui parchet. Dacă Uniunea Europeană are multe interese în comun. nu vom putea să reușim să ne atingem obiectivele cu prea multe agenții comune. Mulțumesc. Acum trecem la procedura Catch the Eye și are cuvântul pentru un minut domnul Vos. Ähm, Mulțumesc confirm faptul că e important să creăm parchetul european. Mie mi-ar fi plăcut să avem un concept total, să nu implementăm doar un parchet european simplu, ci să avem în vedere și completarea tuturor structurilor. Ce se întâmplă cu Eurojust, de exemplu? E o propunere într-adevăr, dar ce se întâmplă mai târziu cu Europol, cu Olaf? Cum reglementăm totul din punct de vedere procedural? Mie nu mi-e foarte în clar. Ar fi fost mai bine să avem un concept de ordin general pe care să-l urmărim mai apoi. De asemenea, aș fi apreciat dacă ar fi existat claritate din punct de vedere procedural nu e simplă nici uh, relația dintre Parlament și Consiliu cu privire la reforma Eurojust. Vorbitorul este întrerupt de către doamna președintă. Un minut, doamna Andreasă. Încă ne rezolvăm poziția privind parchetul european pentru că încă nu am avut uh, ocazia să examinăm cu atenție textul, dar în principiu argumentele pentru sunt convingătoare atâta timp cât se acordă garanții suficiente în legătură cu independența procurorilor și drepturile acuzaților. Sute de milioane, dacă nu miliarde de euro sunt pierdute în fiecare an din cauza fraudei împotriva fondurilor europene și în Regatul Unit uh, doresc să spun că nu luăm aceste lucruri suficient în serios, în ciuda celor spuse de colegii mei mai devreme. Guvernul german, de exemplu, a transmis zeci de cazuri eh, Biroului European Antifraudă și Regatul Unit doar patru cazuri. Deci, iată, în Regatul Unit nu se fac suficiente în um, ceea ce privește frauda la fondurile europene. Deci, eh, nu este deloc adevărat că Regatul Unit este exemplar în acest domeniu. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Wojciechowski. Un minut. Bardzo, pani przewodnicząca. Idea powołania Mulțumesc, domnul președinte. Ideea acestui parchet european traduce o tendință foarte negativă a Uniunii Europene și anume următoarea. Tot mai puțin bani, dar tot mai multă putere, tot mai puțin ajutor și tot mai multe represalii. Vă reamintesc că bugetul Uniunii Europene reprezintă sub 1% din PIB și uh, puterea Uniunii Europene se apropie de 100% tot ce ține de viața cetățenilor europeni. Eu sunt împotriva unei astfel de evoluție, a unei astfel de schimbări. Cred că Uniunea Europeană ar trebui să fie o instituție ce vizează să ajute cetățenii, care întinde mâna către oameni și care nu uh, Uh, reprimă pe nimeni. Iată de ce nu susțin constituirea unui parchet european. Nu cred că trebuie înlocuiți procurorii naționali cu parchetul european. Yes, thank you. Doamna Bilbao, un minut. Gracias, presidenta. Quiero... Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să spun că sunt pentru parchetul european care să combată corupția cu mai multă independență și mai multă eficiență. E important să includem aici și criminalitatea transfrontalieră și terorismul. Mai ales dacă vrem să avem un uh, organism independent. Ar uh, duce la îmbunătățirea cooperării polițienești pentru a combate frauda fiscală care aduce atingere intereselor Uniunii Europene. Sper să nu se întâmple la nivel european ceea ce s-a întâmplat în Spania și sper ca prin parchetul european situația să se îmbunătățească. Tratamentul din Spania este scandalos, cu mită și infracțiuni care dispar uh, din dosare. A sosit momentul să abordăm aceste probleme. Mulțumesc! Ultima intervenție, domnul Iavor. Mulțumesc, doamna președintă. Dorim să luptăm împotriva corupției, împotriva criminalității uh, organizate și dorim să protejăm bugetul european. Oricine sprijină integrarea europeană poate fi de acord cu toate acestea. Însă anumite state membre încearcă să submineze propunerea din teamă. Anumite guverne consideră crearea acestei instituții um, inconfortabile pentru că chiar ele se fac vinovate de fraudă și propunerea este să existe un pachet european de tip rețea. Eu cred că nu trebuie să sprijinim această propunere, pentru că, în practică, această rețea nu ar funcționa, cred. Și dacă uh, dorim ca parchetul să urmărească și criminalitatea uh, sub formă de fraudă de TVA, este clar că parchetul nu poate face decât la nivel central european. Deci trebuie să se creeze un parchet cu adevărat funcțional. Dau din nou um, acum cuvântul doamnei comisar Jurova. Ladies and gentlemen, thank you. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru dezbatere, pentru toate opiniile exprimate și mulțumesc speciale celor care și-au exprimat susținerea pentru propunerea constituirii parchetului european. Doresc să vă asigur că lupta împotriva corupției și fraudei e una din prioritățile principale ale Comisiei Europene și ale mele personal. Eu sunt convinsă că e nevoie de un birou centralizat al parchetului european care să conducă anchete juste în ce privește infracțiunile împotriva intereselor financiare ale UE și asta cu rezultate tangibile. Sunt de asemenea convinsă că cetățenii contribuabili europeni merită o astfel de instituție care să le protejeze banii și interesele. Cu estimări conservatoare aș vorbi despre 1 până la 2 milioane de euro pe an care ar putea fi recuperați și realocați bugetului european, uh, contribuind la finanțări în uh, proiecte oneste din statele membre. Atunci când vorbim de fonduri structurale, bună oară. Mm, dar fiind vorba de sume atât de mari, costul biroului parchetului european mi se pare uh, că respectă principiul lui uh, cost-beneficiu. Uh, această instituție ar trebui să funcționeze alături de Olaf și uh, Eurojust, iar domnul Vos avea dreptate atunci când spunea despre nevoia unei descrieri foarte exacte a procedurilor, a felului în care uh, va uh, coopera uh, EPO cu Eurojust și OLAF, pentru că, firește, conlucrarea ar trebui să fie una foarte eficientă. Sigur, mai rămân multe de făcut, trebuie să ne asigurăm de o divizare clară a competențelor la nivel central, respectiv național, alegere transparentă a personalului pe toate pozițiile pe care le implică Biroul Central al Parchetului European am vorbit deja de criteriile independenței, integrității și profesionalismului uh, personal care urmează să fie selectate. Aveți dreptate să spuneți că drepturile uh, procedurale, procedurile penale din statele membre nu trebuiesc sacrificate. Din potrivă, ele trebuiesc uh, consolidate în procedurile parchetului european. Uh, un ultim comentariu. În ce privește cartonașul galben primit de acest proiect din partea mai multor parlamente din statele membre, eu nu consider că acest cartonaș galben este um, un capitol închis. Iată de ce mă adresez acelor parlamente, dialoguez cu ele Uh, inclusiv uh, am vizitat personal unele dintre acestea și încercăm să vedem cum putem împinge înainte propunerea asigurând neîncălcarea unor principii precum subsidiaritatea. Și, de asemenea, jurisdicția curților naționale va fi menținută, la fel ca multe alte lucruri. Trebuie deci să vă spun că am primit reacții pozitive din parlamentele naționale și sper că printr-o comunicare sporită să fim în măsură să ajungem cu toții la concluzia că nu există o încălcare a subsidiarității. Domnilor și domnilor, vă mulțumesc încă o dată și aș dori să vă rog ca la votul de mâine să votați pentru parchetul european. Mulțumesc!